Welcome to uh, the Employment Committee meeting. Bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Ocupare uh, de astăzi și vă mulțumesc pentru uh, o întâlnire foarte interesantă pe care am avut-o ieri uh, după amiază. Vom începe cu punctul 6 de pe ordinea de zi, mandatul pentru trialog bugetar. E vorba de un schimb de opinii cu raportorul general pentru bugetul al Parlamentului European pe 2016, domnul José Manuel Fernández, și discuția uh, vine ca urmare a primelor, uh, primelor schimburi de opinii uh, pe marginea proiectului de buget 2016. Sperăm că toți cei implicați vor participa la reuniune Însă, așteptând să mai vine lumea, dau cuvântul domnului Fernandez, raportor general pentru buget. Vă rog, mulțumesc, doamna președintă, și aș dori să vă salut, să salut colegii. Am venit aici pentru acest schimb de opinii, însă și mai ales pentru a vă asculta și a ști care sunt prioritățile dumneavoastră ca să avem cel mai bun buget posibil. Reamintesc că am adoptat deja în plenara din 11 martie liniile directoare cu uh, priorități ocupare, uh, întreprinderi și mai ales IMM-uri și spirit uh, antreprenorial. Uh, nu uităm nici de solidaritate, solidaritatea internă. Politica de coeziune e și ea importantă pentru aceste trei priorități, mai ales pentru ocupare, solidaritatea de asemenea externă, să nu uităm uh, ce se întâmplă la granițele Europei, dar și, uh, sigur, chestiunile legate de securitate și de migrație. Plecăm uh, de la principiul că și Consiliul și Comisia doresc să își respecte angajamentele asumate și compromisele și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi solicităm ca acest cadru financiar multianual adoptat să fie respectat, cerem ca plățile să respectă un anumit nivel, a făcut și un acord pentru plăți pentru că în 2016 fondurile pe 2007-2013 privitoare la cadrul financiar multianual să nu avem mai mult de 2 miliarde de credite neplătite în 2016. Vorbim de plăți, e inadmisibil să vorbim de plăți și să nu le respectăm, pentru că plățile sunt o consecință a angajamentelor. Sunt o consecință logică a angajamentelor. Deci angajamentele trebuie respectate, însă respectarea cadrului financiar multianual înseamnă de asemenea să utilizăm uh, mai ales flexibilitatea. Am acceptat acest cadru uh, uh, redus din cauza flexibilității, instrumentele de flexibilitate, dar și marjele neutilizate dintr-un an care pot fi reutilizate în anii următori, ceea ce constituie o noutate acestui cadru financiar multianual. Sigur că apărarea locurilor de muncă are consecințe pentru programe, mai ales pentru toate programele care pot ajuta la avea, la avea creștere uh, economică. pentru calendar, în ce privește calendarul, la Comisia de Bugete vom adopta un raport care reprezintă, de fapt, un mandat pentru uh, trilog, 23 iunie, și apoi în plenara din iulie în septembrie uh, se scurge termenul de depunere a amendamentelor. La jumătatea lui septembrie adoptarea raportului pentru rezoluția din uh, octombrie. 12-13 octombrie votul pentru buget în rezoluție, 28 octombrie vot în plenară, 29 octombrie, 18 noiembrie conciliere. Reamintesc faptul că Comisia și-a prezentat proiectul de buget. 27. Și a prezentat proiectul de buget pe data de 27 mai. Și după cum v-am spus deja, noi am adoptat textul la reuniunea interinstituțională de pe 26 mai, când am adoptat și planul de plăți. Și aici mă refer la obiectivul de a nu aduna mai bine de 2 miliarde de facturi neplătite, rezultând din perioada 2007-2013. În ceea ce privește liniile bugetare afectate și în ceea ce privește comisia aceasta, avem un acord EFSI care va avea ramificații bugetare și ca să vă aduc aminte, am reușit să reducem impactul pe Orizont 2020 și pe CEF, Connecting Europe Facility. Un E vorba de un miliard de euro. Așadar, au existat reduceri de 6 miliarde de euro. Miliard de euro, on a pris un miliard. Cum e vorba de euro? Euh, e vorba de uh, 5 miliarde, deci vorbim de un miliard de euro pentru marge. La rubrica 1A, Există un program pentru ocupare, ocupare și inovare socială. Acesta pot spune că rămâne stabil față de 2015 în ce privește angajamentele. Avem o creștere de 2 milioane la plăți, avem o creștere de 0,5 milioane. O oh, finance. Eh, sur, uh... Eh, Eures și microfinanța de în acest program. În ce privește fondul global mm, pentru adaptarea la globalizare, În proiectul de buget vorbim de 165,6 milioane de euro pentru angajamente și o sumă cred eu, conservatoare pentru plăți de 30 de milioane de euro. Să totuși vorbim de un plus de 5 milioane, dacă comparăm cu 2015. În ce privește personalul, da, uh, continuăm reducerea cu 1%. Aici, la agenții, se propune o reducere de un post pentru Eurofond și vous ai dit că les marges sont réduites. Postul pentru xenofob. Știu că marge, marjele s-au redus, după cum v-am spus, ceea ce are consecințe și pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Acestea deja sunt limitate. De către regulamentul financiar avem 100 de milioane pentru acțiunile pregătitoare și 40 de milioane pentru proiectele pilot. Însă, sunt limitate și din cauza marjelor la fiecare rubrică. Avem o problemă cu rubrica 3, unde nu există marge și trebuie să utilizăm instrumentul de flexibilitate. Și sigur că mai avem și o altă limitare, și anume evaluarea făcută de comisie a proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare. Relativement à la rubrique 1B. Euh, În ce privește rubrica 1B, Fondul Social European, în ce privește angajamentele, avem o reducere de 1,9%, însă, în ce privește plățile, avem o creștere de 19,6%, însă creșterea aceasta are mai ales obiectivul de a reduce facturile neplătite, după cum am mai spus, Fondul European pentru ajutorarea celor mai uh, nevoiași, Uh, plus 2% în angajamente și 26,9% ce privește plățile, uh, compar cu 2015. În ce privește inițiativa Ocupare pentru Tineret, după cum am scris-o, deja în uh, raportul care va fi supus votului, raportul pe mandat, avem o problemă. Cred că există colegi care încă nu uh, și-au dat seama că există această problemă. În 2016 nu avem angajamente pentru această inițiativă. Consecința ar fi că în 2016 nu vom avea posibilitatea de a utiliza această inițiativă. Eu cred că trebuie să continuăm cu această inițiativă. Ar fi un semnal foarte negativ dacă nu am continuat această inițiativă când avem uh, un șomaj atât de ridicat în rândurile tinerilor și programul acesta s-ar termina în 2 ani, care ar fi doar pentru 2014-2015 și în 2016 nu avem angajamente pentru el. Voi propune flexibilitatea pentru a exista angajamente pentru această inițiativă. Sigur că ni se poate spune că sunt foarte mulți bani care nu sunt utilizați, dar asta e altceva. Trebuie să vedem dacă trebuie schimbate niște reguli sau nu, trebuie să vedem de ce anume lucrurile nu merg așa cum trebuie. Nu trebuie să uităm că și aici luăm bani de la programele operaționale care au fost deja adoptate. Pentru mine chestiunea ocupării tinerilor este o prioritate. Avem problema șomajului. Trebuie să utilizăm în primul rând banii pe care îi avem la dispoziție, 6 miliarde, uh, frontloading puși pe prim plan și să continuăm și cu acest program pentru ocuparea tinerilor și de aceea vă împărtășesc această poziție sper să mă bucur și de susținerea întregului Parlament, pentru că trebuie să continuăm cu această inițiativă. Eu cred că uh, am epuizat prezentarea lucrurilor celor mai importante, chestiunea plăților, uh, deja v-am expus-o. Și acum vă stau la dispoziție și vă dau ascultare ca să avem cel mai bun buget posibil cu toate consângerile pe care le-am uh, expus aici. Uh, Comisia a făcut acest proiect bugetar, acum uh, Consiliul va face propria sa lectură și cifrele pe care vi le-am dat. Mm, mă rog, să vedem cum le interpretează Consiliul. Știm că Consiliul încearcă întotdeauna să reducă un buget care deja e de foarte mici dimensiuni ei vor să reducă încă și mai mult, uh, crescând marjele, ne acordăm plățile care ar trebui să fie acordate și deja sunt insuficiente și ca de obicei vom avea o bătălie cu Consiliul, dar eu sper ca și Consiliul să fie coerent cu angajamentele, cu compromisele, usurile asumate în cadrul financiar multianual, însă la fel și cu toate declarațiile Consiliului care, din păcate, apoi, eh, în ce privește bugetul, nu se văd decât pe hârtie. Deși, dacă lucrurile stau altfel, am avea mai multă coerență. Mulțumesc. Anders, we have a voting session. Mulțumim, domnule Fernandez. La 9.30 încep voturile. Nu știu dacă vom putea începe la ora programată, pentru că totuși trebuie să avem o discuție acum. Însă, vă rog, toată lumea, eh, cât mai succint posibil, voi da cuvântul raportare, doamnei Clune, raportare din Comisia noastră și pe lista mea am câteva nume. Uh, Moran is there someone else who wants to say something, Madame Ribeiro? And then we can, uh, after that, go... După aceea, redăm cuvântul domnului Fernandez și începem votul. Okay, then we'll do like that. Uh... Foarte bine, așa vom proceda. Dau acum cuvântul doamnei Clune, care este raportor uh, din partea noastră pentru bugete. Mulțumesc, domnule Fernandez, pentru participare în această dimineață. Am avut o consultare transpartinică și ne-am formulat un aviz. Am ajuns la câteva amendamente bune de compromis, mai târziu le vom vota. Noi am vrut să avem uh, o opinie puternică, un aviz puternic, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule Fernandez. E, sunt importante programe precum inițiativa pentru tineret, dar nu putem să avem asemenea programe fără a ne axa pe întregul domeniu al lipsei de ocupare în rândul tinerilor. Noi cunoaștem cifrele, știm cât este de greu, 22% rată de șomaj Uh, cu câteva excepții deplorabile în care sunt, rata de aceasta este de 50%. E nevoie de programe de sprijin pentru a crea uh, inițiative de corectare în acest domeniu. Am avut și frontloading și am avut o discuție pozitivă în această comisie despre acest subiect uh, sub uh, îndrumarea doamnei Moran Chartier. Din comentariile dumneavoastră mi-am dat seama că sunteți extrem de angajat uh, și dedicat aceste inițiative, încercând să căutați flexibilitate în domeniu pentru ca programele relevante să fie duse la bun sfârșit. Am subliniat și domeniul competențelor, pregătirii profesionale, uh, mai ales uh, în ceea ce privește domeniile unde în continuare nu, este, uh, nu sunt suficienți angajați, cum ar fi locurile de muncă verzi, domeniul TIC, Ați menționat uh, și rolul IMM-urilor, ceea ce este salutar, pentru că IMM-urile oferă două din trei locuri de muncă la ora actuală. E important așadar ca să venim în sprijinul acestor actori cheie în crearea de locuri de muncă. Microfinanțarea este iarăși importantă și trebuie extinsă. Salut comentariile dumneavoastră pentru că ați spus că trebuie să sprijinim și acest demers. Comisia noastră și-a creat avizul. Așteptăm acum discuții în detaliu pe măsură ce avansăm uh, pe subiecte precum ar fi uh, finanțarea, bugetarea. E foarte important așadar să ne asigurăm că oferim oamenilor posibilitatea de a dobândi competențele necesare în așa fel încât să acopere acele lacune de pe piața muncii care au fost identificate recent. Mulțumim, spune președinte. Dau cuvântul domnului Balas. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele grupului socialist. Uh, sigur că față de aceste consilieri bugetare, lucrurile sunt complicate. Știm că încă riscă să se reducă și mai mult uh, decât alte instituții efortul pe care putem noi să-l facem, așa că uh, am, ar trebui să menținem lucrurile la un nivel care ne convine nouă. Pentru că în ce privește fondul social, din acest punct de vedere, cu fondul social european, lucrurile sunt problematice sau emblematice, ca să spun așa. Ar trebui să fim atenți cu uh, banii care nu sunt utilizați așa cum trebuie, mai ales de statele membre, și să nu ne uh, aflăm într-o situație în care să trebuiască să acceptăm ajustări bugetare conform vechii tradiții, care, uh, deși nu se utilizează uh, banii disponibili, uh, constă în a se explica că trebuie făcute aceste ajustări. Linia 1B cu fondul de ajustare la globalizare, vedem că este afectată însă putem fi satisfăcuți de linia 1A, care e consolidată și, în general, ar trebui ca Parlamentul European, și e foarte important, să dovedească că, față cu programul Europa 2020, noi uh, suntem pentru utilizarea resurselor solide bugetare, resurse cât mai deconectate de statele membre, Știm astăzi că poate e o naivitate și o utopie, însă trebuie să ne bazăm și pe ipoteza asta dacă într-o bună zi putem să putem juca un rol independent de ceea ce fac statele în acest domeniu. Deci, va trebui, va trebui sigur că să susținem acest uh, efort uh, bugetar uh, care ne este propus astăzi, însă să fim vigilenți în continuare, să fim fermi, atât în ce privește resursele, cât și utilizarea concretă care trebuie făcută, dar care apoi eh, nu trebuie să eh, fie un pretext pentru a reduce bugetul. Cam atât, doamna președinte. Thank you, eh, Madame Moran Chartier. Mulțumesc și acum, doamna Moran Chartier. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc domnului Fernandez pentru această prezentare muncii sale în această dimineață și aș dori să vă spun că trebuie să avem, trebuie să fim atenți de patru ori și să nu cedăm. Mai întâi, Fondul Social European și tot ceea ce se referă la politicile în favoarea ocupării. În Fondul Social European, faptul că există, așa cum a spus și noastră în mod foarte sincer, că există atât de multe țări, atât de multe restanțe ce trebuie asumate, e bine, Asta înseamnă că inevitabil scădem resursele potențiale pentru anul în curs, pentru că de fapt nu facem decât să peticim bugetele din anul, anii precedenți. Și uh, nu cred că e neapărat o problemă a statelor membre. Problema lor este că noi n-am plătit ceea ce trebuia să plătim. Și de aceea, dacă șefii de state și de guverne vor să aibă într-adevăr politici în favoarea ocupării, e clar că e nevoie să accelerăm un pic uh, Fondul Social European. Și deocamdată nu facem decât să peticim, așa cum ați spus, ceea ce e grav. Al doilea punct. Inițiativa în favoarea uh, ocupării în rândul tinerilor. Ați insistat asupra acestui fapt. Problema principală pe care o întrevăd aici, uh, deși noi am făcut ceea ce trebuia să facem și anume am votat în aprilie, dacă nu mă înșel, în ședința noastră plenară, sesiunea noastră plenară din aprilie, am votat o prefinanțare de, de 30% pentru inițiativa de ocupare a rândutinilor pentru a lansa proiectele. Și am făcut asta într-un timp record împreună cu Comisia, pentru că în trei luni de zile am reușit să definitivăm uh, întregul proces de analiză între Comisie și Parlament pentru a avea această prefinanțare rapidă de 30%, după care, de fapt, vom avea un gol în buget, ceea ce nu se poate, nu? De aceea trebuie să existe o continuitate între acțiunile politice pe care le-am desfășurat noi aici și bugetul care trebuie, de fapt, să vină și să transpună aceste politici, această voință politică. Al treilea punct asupra care trebuie să fim vigilenți e vorba de fondul de adaptare la mondializare. Știu șefii de state și de guverne și uh, cu toții, uh, de fapt, strâng șurubul în momentul bugetului, în momentul în care se face bugetul, după care solicitările vin totuși din partea statelor membre, pentru că au nevoie uh, au nevoie de acest fond, pentru că nu uh, au fondul pentru întreprinderi sau pentru stat, ci pentru uh, cei care și-au pierdut locul de muncă, pentru salariați, foștii salariați, în așa fel încât să se poată reorienta profesional vorbind. Deci trebuie să le spunem asta. Nu trebuie să cedăm. Și ultimul punct, și da, să-l știți foarte bine, fondul de ajutor pentru persoanele cele mai uh, defavorizate. Șefii de state și guverne, dacă vă amintiți, nici nu vroiau acest lucru. Noi l-am salvat și asta datorită Parlamentului. E punctul cel mai vizibil și cel mai mediatizat prin, în toată Europa, în multe mass media. Dacă Europa nu este capabilă să-și asume acest angajament, atunci Europa uh, are o reputație foarte proastă. Thank you, Madam Ribeiro. Mulțumesc, acum doamna Ribeiro. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc domnului Fernandez pentru prezența sa astăzi în rândul nostru. Și evident că e foarte bine faptul că ați abordat două puncte în prezentarea dumneavoastră. Mai întâi ați spus că este foarte important să investim să investim, să avem aceste programe de investiții pentru a susține întreprinderile, mai ales IMM-urile. Tocmai pentru a favoriza creșterea și dezvoltarea și, pe de altă parte, dumneavoastră ați insistat asupra politicilor sociale pe care noi trebuie să le continuăm în Uniunea Europeană. mai ales inițiativa în favoarea tinerilor pentru a promova ocuparea în rândul tinerilor. Iată două aspecte importante și domnul Fernandez a spus foarte bine că nu putem avea noi programe în 2016, iar doamna Moran Chartier în intervenția sa a spus că e nevoie de continuitate, o continuitate a tuturor acestor programe pentru a lupta împotriva șomajului. Trebuie să vedem care este rata de execuție a acestor uh, programe pentru a putea evalua corect rata de ocupare a rândul tinerilor. Acum, în ceea ce vrește cadrul financiar multianual, așa cum este el uh, prezentat de domnul Fernanda, aș vrea să știu dacă avem uh, date în ceea ce privește fondurile neutilizate în anii precedenți și care sunt transferate ani, în anii aceștia. Eventual ne puteți da câteva precizări și ce anume poate face Comisia pentru a utiliza această flexibilitate astfel oferită. Mulțumesc! Dau acum cuvântul pentru comentarii uh, finale domnului Fernandez. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor în ceea ce vrește comentariile, în ceea ce vrește bugetul. Evident, bugetul Uniunii Europene este un buget mic. 1% din produsul național brut, deci 145 de miliarde de euro, dar, în ciuda acestui fapt, e un buget foarte important. Și în multe state membre, el de fapt reprezintă peste 50% din investiții. Apoi, mai e un alt lucru pe care ar trebui să repetăm din ce în ce mai des. E vorba de un buget de investiții. 94% din aceste fonduri sunt investiții, ceea ce înseamnă că doar 6% sunt, de fapt, cheltuieli de uh, uh, funcționare și cheltuieli administrative, ceea ce demonstrează valoarea adăugată reală a acestui buget. Evident că există o problemă. Nu o să o discutăm astăzi, ci va dura multă vreme până când o vom rezolva, și anume că 85% din venituri provin de la bugetele naționale și noi aveam nevoie de resurse proprii, adevărate resurse proprii. Așa că sunt de acord cu prioritățile enumerate. Am spus deja acest lucru, Fondul Social European este un uh, fond deosebit de important, dar și celelalte politica de căziune. Sunt, de asemenea, fonduri importante pentru ocupare. Chiar și planul Juncker pe care l-am adoptat va fi, de asemenea, un plan foarte folositor în domeniul ocupării. Deci noi trebuie să utilizăm și să respectăm angajamentele luate. De altfel, ceea ce am spus încă de la bun început. Și dacă ne uităm la acest cadru financiar plurianual, 2014-2015, de fapt sunt ani în care vom plăti restanțele din anii precedenți. Cadrul financiar multianual, adevăratul cadru financiar multianual încă n-a început. Ceea ce înseamnă că a, angajamentele luate și respectarea CFM nu sunt deocamdată lansate. Inițiativa a favoarea tinerilor nu am cifre la îndemână, le-am cerut și o să vin și am să vă răspund la această întrebare. Am cerut aceste cifre comisiei, am să le primesc și de îndată ce le primesc vi le și trimit în ceea ce este rata de executare a programelor. Însă nu trebuie să uitați faptul că au existat întârzieri în programele operative, ceea ce înseamnă că avem întârzieri și pentru a lansa această inițiativă de a promova ocuparea în rândul tinerilor. Eu sunt foarte hotărât să facem în așa fel încât încă din 2016 să avem niște angajamente clare pentru a continua aceste inițiative. Niște uh, credite foarte clare. Nu trebuie ca această inițiativă să se oprească în 2016, ci trebuie să continue. Evident, 2014-2015 Uh, deci uitați, avem trei ani pentru a putea executa programul, regula fiind N plus 3. Uh, suntem în cadrul Fondului Social European și regula se aplică N plus 3, însă cred că nimeni nu-și dorește ca în 2016 să avem uh, uh, inițiative noi care uh, să vină să înlocuiască pe aceasta. Acum, în ceea ce privește Fondul de Adaptare la Globalizare, 3 milioane de eu, 30 de milioane de euro pentru plăți, mie mi se pare foarte puțin. Și e adevărat că statele membre care de multe ori sunt împotriva acestui fond, sunt de altfel tocmai acelea care fac apel la el cel mai des, așa că haideți să fim coerenți. Apoi, fondul pentru ajutarea persoanelor cele mai, celor mai defavorizate. Am vorbit despre acest lucru și despre faptul că e nevoie de o sporire a plăților. Marge de manevră există. Aveam marge pentru 2015, 1680 de milioane. Ceea ce înseamnă că vom utiliza o parte din aceste sume pentru fondul de investiții strategice în 2016. Marja prevăzută este de 2,2 miliarde de euro. Trebuie să vă amintesc că e vorba de rubrica 2, ceea ce înseamnă că avem acolo o marjă destul de confortabilă și avem și instrumente de flexibilitate. Acum, în momentul în care discutăm despre fondul de adaptare la globalizare, e vorba de un instrument special. Și aici avem o divergență de opinii în, cu Consiliul în ceea ce privește aceste instrumente speciale, pentru că, din punctul nostru de vedere, aceste instrumente speciale se află în afara bugetului, în afara cadrului financiar multianual. Nu trebuie cuprinse și uh, contabilizate uh, printre sumele uh, finale, globale. Acum, avem posibilitatea de a utiliza anumite instrumente de flexibilitate pentru a favoriza ocuparea în rândul tinerilor. Acum avem anumite angajamente de plată și ceea ce spuneam, în 2016 o să avem ceva nou și anume o marjă globală pe care nu o aveam în ultimul cadru financiar multianual. Iar banii care nu sunt folosiți vor putea fi utilizați în cadrul acestei marje globale și banii aceștia pot fi utilizați doar pentru obiectivele politice fixate, uh, spre exemplu ocupare, mai ales ocupare și uh, creștere. Deci e ceva foarte important, e bine de știut. Eu am amintit acest lucru de mai multe ori în negocierile cu referitor la planul Juncker și anume Consiliul ar dori să uită așa acest lucru și uh, Uh, în timp ce lucrau la ultima versiune a cadrului financiar multianual, eu le-am amintit că e vorba de articolul 14 din CFM și anume marjele, angajamentele de plată neutilizate, nefolosite într-un anumit an, sunt reutilizate în cadrul marjei globale și sunt reutilizate doar pentru obiectivele politice, mai ales creștere și ocupare. Și asta scrie negru pe alb. Mai ales în, uh, pentru a promova ocuparea în rândul tinerilor. Așa că noi avem acest lucru în regulament și asta reprezintă de asemenea și un angajament din partea Consiliului. Așa că negocierile cu Consiliul pe chestiuni bugetare sunt mereu uh, dificile. Însă vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a obține o respectare de plină a angajamentelor. Și aici intervine și chestiunea plăților. Aici e o adevărată rușine. Am mai spus de 100 de ori nu se discută, nu, se, nu, nu, put, nu avem ce discuta despre chestiunea plăților. Ar fi ridicol să plătim niște dobânzi din cauza înte, uh, întârzierilor și a neplăților la timp efectuate uh, cu întârziere. Ar fi o consecință logică a angajamentelor, așa că nici n-ar trebui măcar să le mai venim să mai discutăm așa ceva. Și în momentul în care vorbim de plăți, trebuie să vorbim despre ceea ce s-a realizat deja, ceea ce a fost facturat deja, banii pentru IMM-uri, dar și banii pentru autorități locale, pentru regiuni, pentru programele uh, țintite spre tineret și așa mai departe. E vorba de sume care au fost deja cheltuite. Vă mulțumesc tuturor și contez pe dumneavoastră pentru a continua această muncă și sper eu că vom reuși să ajungem să obținem un buget. Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez, pentru această Uh, hotărâre puternică și voință puternică, vă vom susține în așa fel încât să găsim banii necesari pentru a lupta împotriva uh, șomajului. Acum, votul la buget va avea loc pe 22-23 iunie și în plen vom ajunge cu acest uh, document în uh, ședința plenară din iulie. Acum vă propun să începem ședința noastră de vot peste 2-3 minute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 Okay, then we'll start with the voting. Deci, colegi, începem cu votul acum și votăm mai întâi Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru Broadcom din Finlanda. E un vot electronic. Cine este pentru? închide votul. Mulțumesc! Acum, uh, liniile directoare pentru politicile de ocupare din statele membre. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Obțineri. Se respinge. Compromisul K. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul AB, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 130. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul N. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul N. A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 142. Pentru. Împotrivă. abțineți, Se adoptă. Compromisul O. Pentru. Împotrivă. abțineți, Se adoptă. Amendamentul 151. Pentru. Împotrivă. abțineți, Se adoptă. Compromisul P. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 157. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se cere o verificare electronică pentru 157, ba nu se scuză președinta, pentru compromisul Q. Și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 28 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 170. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 177. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul, ba nu, compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 189. S-a deschis votul electronic. S-a închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul W pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 212 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 230. 213 spune președinta. 213 pentru. Împotriva vineri se adoptă. Amendamentul 214 pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 245 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 246 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul și se adoptă cu 29 de voturi. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți o verificare electronică la amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 28 de voturi. Compromisul B. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 a fost retras. Amendamentul 53 e caduc. La fel și 54. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 56. Un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Verificăm. A doua parte. A amendamentului 56. Votul este închis. Și se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57 e caduc, la fel și 58, așa că votăm compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Să verificăm. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 de voturi. Compromisul F cu un amendament oral din partea PPE. Îmi pare rău. E vreo problemă? Okay. So we vote on the original text. The we stick to the a, e, sunt obiecții față de amendamentul oral, rămânem la textul original. Vote for compromise F, the original text. So... Și votăm compromisul F, textul original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm proiectul de raport astfel amendat. S-a deschis votul. Acum s-a închis. și se adoptă cu 37 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă. Mulțumim foarte mult pentru acest vot. Și trecem mai departe. Green Employment Initiative and we... Deci la inițiativa privind locurile de muncă verzi, începem cu compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 53. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Să cer verificarea la 55. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Intervenție din sală fără microfon. Putem continua. We'll go to NV2. Trecem la NV2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV 5, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. NV 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul L, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 61, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. FEM 1 pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă. Se cere verificarea la FEM 1. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și se respinge. Acum compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum compromisul N. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și amendamentul 65. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul O, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul P, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 76, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 76 cu vot electronic. S-a deschis. Acum votul s-a închis și se respinge la o diferență de un vot. Amendamentul 77, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul Q, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la Amendamentul 83, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 84, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 87 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva obțineri se adoptă, partea a doua, pentru, împotriva, vom verifica partea a doua, amendamentul 87, votul s-a deschis, acum votul s-a închis, se adoptă cu 27 la 15 și 4 obțineri. Compromisul S, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 91, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Da. Verificăm cu vot electronic. milimetru 91, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Da. Diferență de două voturi. Amendamentul 93, 93 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum compromisul TA, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FM 3, cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm cu vot electronic, FM 3. Votul s-a închis. Se adoptă, la diferență de 4 voturi. Acum FM 4, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul U. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul V. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să cer verificarea la 106. Vot electronic. S-a deschis. și se adoptă la diferență de trei voturi. Acum, acum amendamentul FEM 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Iar acum, amendamentul 110. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul W. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul X. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi amendamentul 116. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 117. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul XA. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Se cere verificarea la compromisul XA. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge o diferență de patru voturi. Acum FEM 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. FEM 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. FEM 14 pentru Nu e caduc. FEM 14. Cine este pentru? Împotriva Abțineri. Trebuie să verificăm. FEM 14. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge la diferență de șase voturi. FEM 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. FEM 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Y. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z, cine este pentru, împotriva, abțineri. N-am văzut bine, spune președinte, trebuie să facem vot electronic. Compromisul Z. Votul s-a deschis. Și acum votul s-a închis și se adoptă. Dar în, se adoptă la mare diferență, dar n-ați ridicat mâinile. Bun, NV24, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, 130, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131, pentru, împotriva, abțineri, se respinge trecere verificare la 131, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă la diferență de 5 voturi. Trecem la 132. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AB. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AC. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 147. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, însă nu sunt convinsă, deci verificăm cu vot electronic. La 149, votul s-a închis și se adoptă la diferență de 3 voturi. Compromisul AE. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum compromisul AF. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la MV19. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. mv 20 pentru împotrivă, abținere se adoptă. Acum avem un grup de amendamente, 153, 154, 155 și 156. Se votează împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. S-a cerut verificarea. Cu vot electronic, votul s-a deschis. Deci de la 153 la 156. Bun, votul s-a închis și sunt respinse toate aceste amendamente. Trecem la 157. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AFA. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Bun, acum Envid 21. Cine este pentru? No, se pare că există o greșeală pe lista de voturi. Deci Envid 21 se supune la vot. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Acum Envi 22, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 162, pentru, Împotriva, abține, se adoptă. Compromisul AG, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Să se că 10 la 168. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 168. S-a deschis votul. Acum văzut s-a închis. Se respinge. La diferență de 10 voturi. MV23, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. NV26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. NV27 pentru, împotriva, abțineri se respinge. NV28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AH. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Trecem direct la compromisul AI. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul AJ. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 188, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 189, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 190, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 191, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Fem 2, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 192, pentru, împotriva, abținere se respinge. 193, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum compromisul A, K, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, L, cine este pentru, Împotriva obținerea se adoptă. Envi 11 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum ajungem la Envi 12 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Envi 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 199 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm. 199. Votul s-a deschis. Ce scuze spune președinte, da, a fost totuși o susținere uh, foarte largă pentru acest amendament. Se ce Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 200. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 201. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV34 cade. Ba nu. Nu e caduc. Îl votăm cine este pentru MV34. Împotriva abțineri se adoptă. MV35. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. MV36 pentru împotriva abțineri se adoptă. 202 pentru împotriva abțineri se adoptă. 203 pentru împotriva, ție se adoptă. 204 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Nu, s-a cerut verificarea 204. Votul e încă deschis. Votul s-a închis și se respinge. 205, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu, s-a cerut verificarea 205. Votul s-a închis și se respinge la 4 voturi. Amendatul 206 pentru împotriva abțineri se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă. Reluăm 208 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, s-a cerut verificarea 208. Bun, votul s-a închis. Da, într-adevăr se respinge la diferență de un vot. Compromisul uh, A, am ajuns la considerente, compromisul A, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendment 7, those in favor. Amendamentul 7, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru,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 Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adaptă. Compromisul E pentru, împotrivă, și se adaptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, și se adaptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, și se adaptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abține și adoptăm. Compromisul G pentru, împotriva, abține și adoptăm. Amendamentul 32 pentru, împotriva, abține se adoptăm. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abține se adoptăm. Amendamentul 34 pentru, împotriva, abțineri. S-ar putea să fie adoptat. 34. Haideți să verificăm. And the vote is now closed. Și s-a închis votul și se adoptă 32 de voturi pentru. Amendamentul 35 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendament. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Considerentul G, amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul H, compromisul I pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, cine este pentru? Mă iertați, spune doamna președinte, mai întâi prima parte. 46, prima parte, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 46, cea de-a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm 46, cea de-a da-, doua parte. S-a deschis votul, e în continuare deschis. Și acum este închis. Și se adoptă cu trei voturi diferență. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. FAMH. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificăm FAMH. Cine este pentru? S-a deschis votul. În continuare este deschis. Și acum s-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 5 voturi. Acum, fam, j. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm? Bun, verificăm fam, j. S-a deschis votul. E în continuare deschis. Și acum este închis. Și se adoptă cu o diferență de 5 voturi. Amendamentul 49. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Și acum ajungem la Amendamentul 1. Referiri. Acum, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă? Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă? Și acum votăm raportul astfel modificat. S-a deschis votul, vot electronic. În continuare e deschis. Vot cu apel nominal. Foarte bine. S-a închis votul și se adoptă 41 de voturi pentru, 7 împotrivă. Congratulations to Dean Lambert. Felicitări, domnei raportor. And we'll go to the draft opinion on the budget. Și trecem acum la următorul vot. E vorba de proiectul de raport pentru bugetul 2016, compromisul A. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul la amendamentul 3. Și e, într-adevăr, respins. Îmi pare rău că n-am văzut acest lucru. Trecem direct la amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, atunci verificăm. Deci, amendamentul 7, vot electronic. S-a deschis votul, acum s-a închis votul și se adoptă 28 de voturi pentru. Trecem acum la paragraful 1b, amendamentul 8. Cine este pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul B. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Trecem la amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Și verificăm amendamentul 20. și votul încă nu s-a închis. Mai așteptăm. Și acum putem să verificăm. Și se respinge 25 de voturi împotrivă. Și acum votăm amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul D, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 25, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 27, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 28, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm 28, s-a deschis votul și acum s-a închis votul și se adoptă cu 8 voturi diferență. 29, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 30, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 a fost retras. 39. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abține, se respinge. 41 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul F, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abține, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum votăm proiectul de uh, aviz, astfel modificat și vot cu apel nominal. And the vote is closed. Acum s-a închis votul și se adoptă 40 de voturi pentru, 7 împotrivă. Thank you all. Vă mulțumesc tuturor. Și următorul punct pe ordinea de zi We are actually ahead of our timetable. Iată că am devansat ordinea noastră de zi. Avem șase minute avans <laughs> And uh, now we'll go to point 11 on the agenda. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Autorizația pentru statele membre să ratifice Would you like a timeout to the no, report? No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 Okay, we start uh, with... Foarte bine, putem începe. Deci, punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de autorizarea statelor membre să ratifice protocolul din 2014 la Convenția privind munca forțată din 1930 a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la aspecte legate de politică socială. Și Așa că ni se cere să avem un aviz, un consimțământ la proiectul de text al Consiliului și asta pe baza recomandărilor din partea Comisiei pentru Ocupare. Deci să adoptăm sau să respingem actul oficial. Deci este un punct important de pe ordinea de zi și acum am să dau cuvântul domnului raportor, domnului Liaric, din partea GUE. Vă rog, aveți cuvântul și cei care părăsesc sala, vă rog să o faceți în liniște. Domnul Iaric, vă rog. Madame euh, la Présidente, chers collègues, le texte que je... Doamna președinte, dragi colegi, textul pe care vi-l propun se referă la ratificarea unui protocol din 2014 a Organizației Internaționale a Muncii care vine și actualizează convenția referitoare la munca forțată, care data încă din 1930. Evident, ne putem mira de faptul că e vorba de o actualizare atât de, uh, care a durat atât de mult, deși după estimările OIT, munca forțată sau obligatorie în continuare se referă la 21 de milioane de persoane în întreaga lume, Însă e clar că această actualizare este mai mult decât binevenită. Din persoanele uh, filipineze exploatate în Europa până la migranții clandestini exploatați de traficanți și până la cei care construiesc stadioanele de, pentru Cupa Mondială în Qatar, având în vedere și dramele și violența exploatării sexuale, exploatării copiilor. E vorba întotdeauna de aceeași logică, e vorba de rețele de natură criminală și suferințele generate de această economie subterană care duce până la 150 de miliarde de dolari de venituri pe an pentru cei care organizează un astfel de trafic, e bine, astfel de situație nu mai poate fi tolerată. E vorba de uh, forme clasice de exploatare bazate pe constrângeri fizice și materiale și vin și se adaugă la noi metode. Noi metode în țările bogate, cum ar fi uh, uh, în acele țări în care nu există ceea ce noi numim uh, statul de drept alte metode, metode care se bazează pe speranța, speranța pe o viață mai bună pentru cei care sunt de fapt victime. E vorba de femei, de bărbați, de copii care au vrut să iasă din propria lor uh, situație dificilă și au venit în mod clandestin, în condiții dramatice, în uh, uh, Uniunea Europeană. Plecând de la OIT, e vorba de 800 80 de mii de uh, astfel de persoane în Uniunea Europeană, milion de mii pe întregul continent, care suferă de aceste noi forme de muncă forțată, obligatorie, femei, copii, cărora li s-a propus un loc de muncă în străinătate și care sunt de fapt prinși într-o capcană de către traficanți, de către așa zis, zis și angajatori și așa mai departe. Și Europa exploatației, exploatării nu are limite, pentru că de fapt e vorba de populațiile cele mai fragile, categoriile cele mai fragile, femeile, copiii, migranții. Ei sunt cei care trebuie să realizeze munca cea mai grea în condiții degradate, ă, cerșetorie, prostituție, lucr- uh, munci grele și dincolo de această violență psihologică se adaugă și o violență uh, fizică, uh, izolarea, frica. Izolarea aceasta este o nouă formă de exploatare și de aceea e nevoie de legislație și de acțiuni ferme pentru a sparge acest cerc vicios. Este obiectivul chiar al acestui uh, protocol. La peste 80 de ani vine și uh, actualizează Convenția OIT din 1930 cu noi obiective de luptă împotriva muncii forțate și obligatorii, mai ales o conferind o legislație, un textului, un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. E vorba de reforme uh, Sistemul s-a schimbat și protocolul de părere că în continuare este necesar să avem măsuri de preîntâmpinare și a unor astfel de situații, discutând cu partenerii sociali și dezvoltând la nivel național planul de luptă împotriva muncii forțate și aceste planuri trebuie să aibă o serie întreagă de măsuri detaliate prevăzute în articolul 2, educare, formarea persoanelor care sunt considerate a fi vulnerabile și a angajatorilor, în așa fel încât aceștia să nu fie complice protecția persoanelor, mai ales a celor uh, lucrători migranți, de asemenea, aplicarea legislației codului muncii, cu întărirea inspecțiilor și o vigilență a sectoarelor publice și private pentru a lupta împotriva cauzelor profunde ale acestei situații. Ar fi multe de zis pe tema acestor cauze profunde, tocmai exploatarea țărilor din sud, din către țările din nord, inegalitatea relațiilor comerciale pe care noi, le acorduri uh, în curs de negociere, nu vor face decât să le agraveze distrugerea agriculturii de tip uh, de subzistență, agriculturii de tip familial, însă am să revin asupra acestor elemente. Unul din aspectele cele mai interesante se referă la răspunderile pe care acest lucru le presupune pentru state. Și acest lucru este detaliat în articolele următoare, și anume responsabilitatea de a elibera și de a proteja victimele muncilor, muncii forțate, răspundere de asemenea de a da acces la mecanisme de despăgubiri și acest lucru e foarte interesant și de actualitate pentru că se precizează dincolo de prezența lor sau de statutul lor juridic pe teritoriul respectiv și un angajament ca niciun fel de urmărire să nu fie angajată împotriva victimelor acestor munci forțate din, din cauza activităților ilicite pe care ar fi fost obligate să le realizeze. Și, evident, cooperare între semnatari, tocmai pentru a face față unor noi realități, a unor noi, noi forme de exploatare. Și, citind aceste obligații, înțelegem de ce anumite state membre, precum Qatar, s-au opus la ratificarea acestui protocol pe de altă parte, și pentru că ni se vorbește despre răspundere, noi suntem de părere că, de fapt, e vorba de răspunderea noastră să facem în așa fel încât acest protocol să fie și ratificat și aplicat cât mai repede cu putință. Procedura de adoptare a textului este o procedură simplificată, e cea a consimțământului și anume nu putem decât să acordăm sau să refuzăm acest uh, consimțământ ceea ce uh, înseamnă că nu putem avea amendamente. Iar pentru a favoriza adoptarea acestui text, am respectat această regulă și m-am abținut să-l modific textul și am împărtășit uh, câteva idei într-o anexă care însățește textul. Dacă noi aprobăm acest protocol, vom aproba un act deosebit de important care se înscrie într-un proiect mondial comun, umanist, care duce la emancipare. Și a doua observație la care vreau să o fac este faptul că mijloacele alese pentru a lupta împotriva acestei exploatații este un mijloc juridic, o modalitate juridică și de al, bazându-ne pe codul muncii și de altfel acest lucru este subliniat și în protocol. Și mie mi se pare deci foarte important să amintim cât de important este acest lucru, de a lupta împotriva exploatației. Deci, în sarcina noastră să adoptăm acest protocol cât mai repede cu putință și, în același timp, să continuăm să apărăm și instrumentele pe care se sprijină, și anume o legislație a muncii, un cod al muncii pozitiv. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru atenție. Vă mulțumesc, dragi colegi. Thank you, and I'll give... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bach, raportor din umbră de la PP. Mulțumesc. Munca forțată, așa cum a subliniat prea bine și raportorul, cu toate urmările sale pentru cei afectați, reprezintă o infracțiune și un atac la adresa drepturilor omului. Milioane de oameni așteaptă din partea noastră, a tuturor instituțiilor politice, o acțiune fermă, cu o condamnare a muncii forțate și toate efectele sale negative asupra vieții. Lumea își pune nădejdea în noi și de aceea demersul acesta de a uh, elabora acest protocol este foarte important. Raportorul a acoperit aproape tot ceea ce ținea de conținut. Unele prevede sunt deja reglementate în politica socială a Uniunii Europene, dar uh, nu într-o manieră completă și de aceea e important să avem uh, ratificarea de la Consiliu, să conferim prerogativul de ratificare cât mai repede, în așa fel încât Uniunea Europeană să poată acționa la unison. La final vreau să mulțumesc raportorului pentru întreaga activitate. Vreau să îi garantez sprijinul și acordul PPE față de raportul său, cât și față de solicitarea ca statele membre să ratifice cât mai repede acest uh, proces. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul doamna Iuta Steinrück de la SND, care reprezintă, îl reprezintă pe raportorul din umbră. Mulțumesc. Raportorul nostru din umbră, Brando Benifai, a avut probleme cu zborul și nu poate fi de față, dar în numele său pot să-i spun raportorului că îi mulțumește pentru activitate și că îl sprijină pe de întregul. Este o oportunitate importantă aceasta. Parlamentul European poate să se exprime în ceea ce privește acest acord, poate să-și exprime a, um, consimțământul. S-a făcut o analiză foarte precisă a motivelor pentru care acest protocol trebuie ratificat de către statele membre, mai ales în ceea ce privește politicile sociale, pentru că lupta împotriva muncii forțate atât în Europa cât și în afara Europei impune solidaritate din partea tuturor. Avem nevoie de norme fără echivoc, de standarde internaționale care să fie ratificate și avem nevoie de o înțelegere comună față de această problemă, pentru că lupta împotriva muncii la negru poate să se bucure de succes doar dacă acționăm împreună în Uniunea Europeană, ținând cont de principiul cooperării reale între statele membre. În concluzie, grupul meu spune că ar vrea să se consemneze în procesul verbal al reuniunii de astăzi faptul că e inacceptabil că statele membre, unele state membre, au început deja negocierile pro protocolului fără însă a fi legitimate prin comisie. Noi considerăm că acest demers este unul cu semnul întrebării și această atitudine nu poate să fie decât o excepție. Așa că Trebuie să verificăm puțin legitimitatea acestui demers. Să transmitem în scris Consiliului îngrijorarea noastră. Întreaga comisie de ocupare trebuie să se manifeste astfel, pentru că dacă fiecare instituție europeană acționează uh, în plan individual, chiar dacă o face în scopuri bune, până la urmă trebuie să nu pierdem din vedere faptul că avem norme interinstituționale. În rest, îi mulțumim raportorului pentru un uh, text foarte bun și sperăm să putem coopera cât se poate de bine în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul raportorului ALDE, raportorului din umbră, doamna Harkin. Mulțumesc! Așa cum a spus raportorul, noi actualizăm Convenția din 1930 cu privire la munca forțată. De data asta chiar e vorba despre implementare și în acest context cerem statelor membre să facă un plan de acțiune și o politică națională pentru a garanta eliminarea durabilă a muncii forțate. Avem pretenția și din partea organizațiilor de uh, și, avem pretenția și ca organizațiile de muncă și asociațiile de angajatori să fie informate. Începem cu acțiuni de educare, să informăm pe cei care sunt vulnerabili în fața nerespectării drepturilor. E important ca victimele muncii forțate să fie identificate ca atare, să se bucure de sprijin și să aibă posibilitatea de a primi compensații. Accesul uh, la remedii în justiție este important. Guvernele trebuie să-i protejeze pe lucrătorii migranți. După cum știm, aceștia, cu precădere femeile, sunt cei mai vulnerabili. Vedem uh, ce se întâmplă acum uh, la sud de Mediterana. E o situație specială și s-a chiar spus că sunt oameni care poate n-au documentele în regulă E bine, aceștia sunt cei mai vulnerabili. Să vedem așadar ce se întâmplă acolo la ora actuală. Pentru că mulți uh, dintre acești migranți sunt cu semnul întrebării la ora actuală, în așteptare, dacă vreți, și uh, se vor găsi mulți dintre ei în situația de a munci la negru. Problemele trebuie abordate nu doar în interiorul frontierelor noastre. Această convenție trebuie nu doar ratificată, trebuie să uh, fim atenți la ce se întâmplă și după ratificare. Trebuie să fie întreprinse niște lucruri cu sens, dar, după cum vă spuneam, nu doar în cadrul frontierelor noastre, ci și în afara frontierelor noastre. S-a menționat situația din Qatar. Săptămâna trecută a avut uh, loc o dezbatere pe un uh, raport uh, la, la plenară, 963 de oameni parcă au murit deja uh, în lucrările de construcție din Qatar. Mulți uh, din acești din oameni practic munceau forțat, asta dacă se respectă criteriile definiției muncii forțate ale OIM. Uniunea Europeană trebuie așadar să țină cont și de aceste evenimente. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean Lambert, raportor din umbră din partea verzilor. Mulțumesc, mulțumesc raportorului pentru explicațiile foarte bune și foarte clare despre de ce este important acest protocol uh, OIM. Ca strategie, înțeleg că vrem să progresăm cât mai repede cu putință. Sunt de acord așa cu ce au spus antevorbitorii mei. Acesta trebuie să fie așadar obiectivul. Nu vrem neapărat să avem puncte în plus care să încetinească întregul demers. Sunt de acord și cu ce s-a spus cu privire la vulnerabilitate. E în continuare o problemă în Uniunea Europeană, nu doar uh, pentru migranții vulnerabili din terțele state, pe care menționa Marianne Harkin, ci și uh, pentru cetățenii europeni. Am avut cazuri de muncă forțată care au arătat cât de vulnerabili sunt cei fără adăpost, care sunt pur și simplu racolați și uh, transformați în obiectul muncii forțate. S-a întâmplat în Suedia, în Regatul Unit. Ne uităm puțin și la ce se întâmplă cu inspecțiile muncii. Universitatea Tufts a făcut uh, un nou studiu în acest sens cu concluzii foarte interesante. În rest, sunt de acord cu abordarea raportorului și nu vom depune amendamente. Mulțumesc. Doamna Agea de la RSDD. Grazie, președinte. E... Mulțumesc, doamna președinte. La fel ca ceilalți colegi, suntem și noi de acord cu ideea raportorului, deci nu vom depune amendamente. Mulțumim raportorului pentru documentul de lucru și îmi permit doar să fac o serie de observații care ar putea fi utile, sper. Plecând de la articolul 2 al Convenției din 1930, deci tocmai de la definiția muncii forțate, ca fiind o muncă sau un serviciu uh, la care este obligată o persoană sub amenințarea unei pedepse sau uh, pentru care acea persoană nu și-a oferit spontan serviciile. Deci aș vrea să subliniez că este o încălcare clară a drepturilor omului. Deci trebuie să punem accentul pe asta, consider eu. Nu e vorba doar de trecut, din păcate. Sunt lucruri care există în ziua de astăzi, 12 milioane de persoane în lumea întreagă și o cifră de afaceri de peste 32 de miliarde de dolari. Sunt cifre cutremurătoare. Și aș, m-aș referi la două probleme. În primul rând, articolul 2 al protocolului din 2014, printre măsurile de prevenire, subliniază necesitatea de a garanta servicii de inspecție a muncii care să fie responsabile cu aplicarea legislației. Deci controle, pentru că doar prin aceste controle putem rezolva problema. Și mai ales să ținem cont și de acele țări în care în mod majoritar apare această problemă. țările cele mai afectate de criză, acolo unde populația este mai vulnerabilă uh, la această problemă. Și apoi articolul 3 al protocolului, orice membru trebuie să ia măsuri eficiente pentru a identifica, a elibera, a proteja, a restabili și a reabilita toate victimele muncii forțate și a le da asistență și susținere sub alte forme termenul măsuri eficiente în acorduri internaționale și tratate, convenții și protocoale, din punctul meu de vedere, este foarte vag. Pentru că cred că lăsăm prea multă marjă de manevră și libertate de acțiune. Adică, până la urmă, oricine poate interpreta acest text uh, după bunul plac poate ajunge până la uh, neaplicarea uh, acestei norme. Deci ar fi bine să ținem cont și de aceste critici. Oricum, mulțumim raportorului. Thank you. Mulțumesc. Doamna Jazlovieca, vicepreședinte. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ratyfikowanie omawianego... Mulțumesc. Ratificarea protocolului este foarte importantă. Dincolo de orice, e important să garantăm siguranța migranților din terțe state, din afara Uniunii Europene, dar și cetățenilor din Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt respectate, să eliminăm traficul de ființe umane. E important așadar ca Parlamentul să sprijine ratificarea protocolului. Nu pot însă să fiu de acord cu justificarea prezentată de raportor. Protocolul se referă la Convenția cu privire la munca forțată și la încălcarea drepturilor omului prin exploatare, dată fiind, dat fiind traficul de persoane. Și totuși raportorul uh, combina asta cu detașarea lucrătorilor. Noi nu putem să falsificăm astfel uh, realitatea, pentru că detașarea lucrătorilor este o activitate legală. În momentul în care se încarcă legea, trebuie întreprinse anumite lucruri. Noi avem măsuri adoptate anul trecut în așa fel încât să fie acoperite lacunele din această lege. În 1996 a fost adoptată directiva de bază și acolo s-au uh, pus uh, uh, câteva condiții în favoarea lucrătorilor detașați. De la remunerare până la situația acestora în statul în care se deplasează. Cam 40.000 de oameni se bucură de acest gen de mobilitate a muncii, cea mai favorabilă formă de mobilitate, dacă vreți. Nu putem să facem o confuzie între asta și munca forțată și traficul de persoane. Tocmai de aceea nu sunt de acord cu justificările prezentate de domnul raportor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul acum reprezentantului comisiei, reprezentantei, doamna Ialo, domnul Ialo, de la Digi Employment. Poftiți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Vrem să mulțumim și noi raportorului lui Aric pentru text și pentru sprijinul manifestat față de comunicarea comisiei. Apreciem sprijinul manifestat de toți vorbitorii. În iunie 2014, conferința internațională uh, a Organizației Internaționale a Muncii a adoptat uh, un protocol mulțumită contribuirii, contribuției active manifestate de către statele membre. Salutăm efortul manifestat pentru adoptarea acestor instrumente. După adoptare, Comisia imediat a întreprins acțiuni necesare pentru a sprijini întregul demers. În iunie am adoptat textul dat înspre decizia Consiliului care a avut loc în, deci, în decembrie 2014. După cum s-a subliniat în intervențiile din sală, lupta împotriva muncii forțate este importantă pentru Uniunea Europeană, atât din motive de politică internă cât și politică externă promovăm drepturile omului și munca decentă, eradicăm traficul de ființe umane, atât în plan intern cât și extern. Protocolul va contribui la o mai bună protecție în statele membre și în Uniunea Europeană. Țările care ratifică protocolul din 2014 se angajează să preîntâmpine munca forțată, rezultată în urma traficului de persoane, să protejeze victimele și să ofere acces la remedii în instanță. Comisia sprijină decizia Consiliului, salută consimțământul Parlamentului, pentru că este un element important al efortului Uniunii Europene de a promova ratificarea și implementarea unor standarde nucleu în ceea ce privește condițiile de muncă în lume rezultatul va fi unul favorabil pentru lucrători. Vom combate munca forțată, vom oferi compensații victimelor și vom dezvolta o cooperare internațională. Vă mulțumesc! Mulțumim! Un ultim cuvânt acum din partea domnului Learic. Simplement, euh, madame... Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc euh, tuturor celor care au luat cuvântul și cu o singură excepție văd că există un consens cu anumite observații, o colegă a făcut observații în legătură cu sensul cuvintelor și câteodată slăbiciunea cuvintelor traduse în drept. Și sunt de acord cu ea. Însă, textul așa cum îl avem la ora actuală ar fi totuși un pas înainte Uh, destul de mare pentru victimele de, din ziua de azi ale muncii forțate. Cred că dacă am adoptat acest text și dacă instituțiile europene ar adopta acest text, cred că construcția europeană ar deveni mai omenoasă. Cred că e momentul potrivit. Dar nu eu, doamnă președinte, sunt cel care o, trebuie să analizez remarca făcută de colegul nostru în numele grupului socialist. Să la îndemânea dumneavoastră să faceți asta, însă eu înțeleg ce spune colega, pentru că n-aș vrea ca mai apoi critica justificată pe care a făcut-o să constituie jurisprudență și precedent în munca noastră. Deci aș fi totuși uh, tentat să o susțin. Dar mă rog, asta este aparajul dumneavoastră. Însă vă spun că astăzi esențialul este să reușim să adoptăm și să susținem acest text. Mulțumesc! Thank you. Uh, deadline for amendment. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor 18 iunie votul la comisia noastră 15-16 iulie și în plenară probabil în luna septembrie după pauza de vară. Mulțumim tuturor pentru uh, contribuții și acum trecem la punctul 12, reducerea inegalităților uh, și atenție specială acordată de cei în rândul copiilor. We can uh, fulfill our plans. Uh, this is the consideration of e vorba de analiza 300 uh, și mai bine de 300 de amendamente, 309 amendamente mai precis, la raport și încep prin a da cuvântul raportoarei, doamna Suber. Vă rog. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, eu começo por agradecer, uh, enfim, o trabalho uh, dos. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru eforturile făcute. Mulțumesc tuturor colegilor în ceea ce privește mai ales prezentarea amendamentelor. Acesta este un raport privitor la sărăcia uh, copiilor. Sunt aproape sunt mai mult de 300 de amendamente care au fost depuse, deci un număr foarte mare, ceea ce ne arată importanța pe care această comisie noastră trebuie să acorde subiectului de care ne ocupăm. Chiar uh, joia trecută uh, au fost puse la dispoziția deputaților amendamentele traduse în toate limbile oficiale Acum uh, urmează o întreagă muncă, o nouă muncă, deci o analiză în detaliu a amendamentelor, încercând să ajungem la compromisuri uh, pe cât posibil. Însă, mai înainte aș dori să vă prezint câteva idei esențiale uh, care cred că e important să fie cunoscute. Marea majoritatea amendamentelor au conținut contribuții pozitive și un supliment foarte bun la ideile noastre un ajutor chiar indispensabil pentru raportul nostru. Când vom prezenta acest proiect de raport, uh, nu vom avea mult spațiu la dispoziție și tocmai de aceea nu vom putea spune tot uh, ce vom dori, probabil. Tocmai de aceea aceste contribuții sunt foarte importante și vor uh, reprezenta într-adevăr o îmbogățire a raportului nostru. Și vorbim deci de o îmbunătățire și de o completare pe chestiuni cum ar fi locuința ă, sau alte amendamente care își doresc ă, să precizeze mai bine situația ocupării muncii ilegale și nedeclarate, șomajul, locurile de muncă precare că vorbim despre subiectele astea, dar poate nu uh, vorbim suficient despre locurile de muncă sau munca nedeclarată. Și altă chestiune, a îmbunătății asistența socială în diversele state membre. Și aici uh, au fost aduse contribuții pozitive, mai ales acele amendamente care vorbesc de un venit minim garantat, de un salariu minim garantat. Cu aceste amendamente aș fi de acord. Apoi, alte amendamente vizează măsuri pe termen scurt pentru statele membre care se află în situație de urgență. Și aici aș fi de acord uh, cu respectivele amendamente. Apoi, uh, conceptul de sărăcie relativă este criticat. Este criticat modul în care se măsoară această sărăcie relativă, pentru că este un concept care nu uh, ne arată într-adevăr cât de dificilă e situația acestor persoane care se află într-o stare de sărăcie relativă. Sigur, conceptul ăsta se schimbă de la stat la stat și amendamentele care au fost depuse uh, se bucură de acordul meu. Alte amendamente mai apoi uh, privesc uh, un alt punct și anume se referă la măsuri care au fost luate în statele membre în situația de criză economică prin care au trecut. Aici există mai multe amendamente care au fost depuse. Eu nu sunt sigur că sunt cu, uh, de acord cu toate acestea. Sunt de vorba acolo de măsuri uh, aplicate de statele membre în situația de criză economică la instigarea Uniunii Europene. Există apoi uh, un alt grup de amendamente în legătură, în legătură cu care mm, e dificil să fiu de acord. De exemplu, accesul la serviciile publice, dreptul la educație, ca să dau doar câteva exemple. Chestiunile acestea, eh, dreptul acestea trebuie garantate în mod universal și gratuit. Pentru noi acesta este unul din principiile esențiale ale raportului. De altfel și UNICEF vorbește despre acest aspect și una din, uh, unul din modurile de a încerca să reducem inegalitățile sociale e tocmai acesta, să se garanteze copiilor, indiferent de condițiile financiare ale uh, părinților, accesul la serviciile publice, accesul la uh, educație. Deci, eu cred că, dincolo de situația familiilor care trăiesc în situație de sărăcie, care oricum vor trebui ajutate, deci uh, trebuie asistență socială pe care o vom putea detalia pentru a avea o viață demnă. Dincolo de asta spuneam, există necesitatea de a fi garantate drepturile esențiale uh, tuturor copiilor. Și nu doar a copiilor văzuți în contextul mai larg a familiilor lor. Deci drepturi specifice pentru copii. Apoi, uh, alt grup de amendamente care se referă la combaterea sărăciei infantile în conformitate cu uh, semestrul european și creșterea economică. Acum vom vedea ce vom putea face pentru a încerca să acceptăm aceste amendamente. Însă doresc să spun că, având în vedere și poziția grupului nostru față de semestrul european, la care ne opunem, Probabil, foarte probabil că grupul meu nu va putea accepta aceste amendamente. Dincolo de compromisul la care eventual am putea ajunge. Însă în legătură cu semestrul european, nu, nu suntem de acord. Sunt și alte amendamente care își doresc eliminarea unei idei, și anume cea că măsurile de austeritate sunt una din cauzele a sporirii violenței, mai ales violența familială, violența împotriva copiilor și, bun, vom putea discuta, vom putea intra în detaliu ulterior. Există date care au fost prezentate în diverse rapoarte de exemplu, se vorbește de stabilitatea uh, familiei, se vorbește de problemele financiare care pot afecta grav stabilitatea familială. Unii spun că aceste probleme financiare au, uh, au făcut să crească violența în familie. Trebuie să eliminăm cauzele acestei violențe. Știu, uh, argumentul este, strânește polemii, deci uh, va trebui să analizăm în detaliu. Apoi, nu suntem de acord cu alte amendamente, mai ales cele care dau de înțeles că ajutoarele sociale sunt utilizate de familii în uh, alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Nu e așa. Cu siguranță, în majoritatea cazurilor nu, nu este așa. Alocațiile și ajutoarele sociale câteodată sunt ultima formă, unica, mă scuzați, formă de supraviețuire a unei familii. Problema e că astăzi uh, salariile sunt atât de scăzute, veniturile sunt atât de scăzute încât nu permit uh, familiilor să supraviețuiască, practic și uh, copiii sunt, se află sub riscul permanent al uh, sărăciei, al excluziunii sociale. Apoi, respingem alt grup de amendamente, uh, cele care dau de înțeles că adesea părinții refuză să plătească alocația și credem că nu este o situație reală, cel puțin din uh, cât avem noi uh, la cunoștință. Apoi ajutoarele sociale, există niște amendamente care au fost depuse uh, cu care nu suntem de acord. Ajunge să vedem ce scrie în rapoartele unor organizații internaționale, cum ar fi Save the Children sau altele care spun că uneori Centrele sociale intervin și ajută, însă acțiunea lor de una singură nu este suficientă pentru a scoate persoanele din uh, situația de sărăcie. Oricum, observațiile acestea fiind făcute, sigur, obiectivul nostru este de a ajunge la compromisuri, de a avea un efort de colaborare. Se prevede deja o primă reuniune, deși încă nu a fost confirmată, însă se prevede să se desfășoare pe 30 iunie o reuniune a raportorilor din umbră Acum nu știu dacă va fi suficientă sau dacă va trebui să avem și alte reuniuni, însă vreau uh, din nou să mulțumesc uh, tuturor și suntem dispuși să colaborăm. Vă repet, în final intervenție. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Șoidrova, raportor din umbră din partea PP. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur de contribuțiile numeroase ale colegilor mei la acest raport, care este unul foarte important. Și aș dori să explic poziția grupului, uh, pe, pe poziția grupului PPE. Întrebările sau chestiunile cele mai importante pentru a îmbunătăți situația copiilor săraci sunt chestiuni legate de familie, sunt chestiuni legate de calitatea învățământului în amendamente, în amendamentele ce au fost propuse, în numele PPE, dar și în numele altor colegi din partea grupului meu, m-am concentrat pe aspectul acesta, și anume situația familiilor, situația sărăciei copiilor. Pentru că sărăcia copiilor, de fapt, e o sărăcie a acestor familii și este rezultatul unei sărăcii a unor familii, așa că trebuie să ne focalizăm pe ajutoarele ce putem să le acordăm acestor familii. Atât prin alocații, prin diferite prestații sociale, indemnizații, dar și prin măsuri active, tocmai pentru a promova ocuparea în rândul părinților uh, din această categorie socială. Și de aceea amendamentele care au fost propuse și poziția uh, deocamdată raportorului uh, este aceasta. Acum nu sunt de acord cu măsurile de uh, austeritate, pentru că e clar că asta duce la o spărire a inegalităților și a sărăciei copiilor. E un punct de vedere, după părerea mea, prea ideologic. Eu cred că este necesar să subliniem de asemenea și situația vulnerabilă a copiilor care fac parte din categorii sociale defavorizate. Cum, cum spunea și colega mea Jitnevska, și a introdus amendamente în acest sens. Și aș dori de asemenea să evoc și uh, rata de abandon școlar care de asemenea este o problemă majoră, strâns legată de sărăcie și de uh, situația dificilă a acestor copii. Și la ceea ce mă refeream eu, de fapt, uh, e vorba de calitatea învățământului, de egalitatea de șanse acordate acestor copii care sunt, de fapt, uh, trăiesc sub amenințarea sărăciei. Iată pe scurt propunerile și aștept cu nerăbdare dezbaterea și să sperăm că vom putea găsi amendamente de compromis, poziții de compromis, să ajungem la un punct de vedere comun prin negociere. Pentru că acest raport trebuie să fie o, un punct de vedere al Parlamentului care să fie clar exprimat în așa fel încât să putem îmbunătăți situația. Mulțumim foarte mult, doamna Blinkeviciute, din partea SND, raportor din umbră. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportoare pentru prezentarea acestor amendamente și în numele grupului nostru trebuie să spun că și noi am înaintat amendamente în ceea ce privește noile măsuri care, după părerea noastră, ar putea să ne ajute să luptăm împotriva sărăciei copiilor în Europa. Grupul nostru dorește ca și statele membre și Comisia Europeană să creeze o garanție, un fond pentru copii. Deci un fond special astfel prevăzut în așa fel încât toți copiii care se află într-o situație de sărăcie să aibă acces la îngrijiri de sănătate, la învățământ, în așa fel încât să fie corect hrăniți, corect uh, adăpostiți. Deci e vorba de o măsură care ar semăna cu o altă măsură pe care o avem deja, care este asemănătoare, uh, cum ar fi inițiativa tinerilor. Grupul nostru e de părere că și Comisia și statele membre ar trebui să creeze un plan uh, uh, integrat, comun pentru a lupta împotriva sărăciei, mai ales când e vorba de copii, și să avem programe prin care am putea să ajutăm părinții acești, acestor copii să le oferim posibilitatea să iasă din această situație de excluziune socială și să fie reintegrat pe piața muncii. Și cerem statelor membre, de asemenea, să prevadă anumite pachete investiționale care să ne permită să punem în aplicare concret recomandările Comisiei. Noi suntem de părere că și Comisia Europeană trebuie să facă tot ceea ce este în putință pentru ca statele membre să își exercite o vigilență continuă și acest lucru să se transpună în fapt în momentul în care se face raportul anual referitor la implementarea recomandărilor Comisiei. Noi suntem de părere că Statele membre trebuie să utilizeze fondurile structurale acordate de Uniunea Europeană pentru a-i ajuta pe acești copii, în așa fel încât toți acești copii să poată să aibă un nivel de trai acceptabil și să aibă acces la servicii de calitate. Deci, trebuie ca acești copii să aibă posibilitatea să scape cât mai repede cu putință de această capcană a sărăciei de la o vârstă foarte fragedă. Așa că noi suntem de părere că ar trebui și Comisia să prevadă un scop suplimentar în strategia UE 2020 și anume o diminuare, o scădere considerabilă a uh, sărăciei în rândul copiilor și o scădere considerabilă a excluziunii sociale a acestor copii. De aceea trebuie să facem în așa fel încât toate statele membre să fie conștiente de această problemă și lansăm un apel către Comisie ca în momentul în care aceasta redactează rapoartele anuale de creștere pentru fiecare stat membru în parte, să ceară statelor membre să introducă în planurile lor naționale un scop de sine stătător, ce anume lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor. În așa fel încât să existe toate serviciile necesare oferite acestor copii. Activități școlare, extrașcolare, acces la uh, învățământ, acces la uh, uh, rechizite, acces la transport școlar. Deci, șco- Comisia Europeană și statele membre trebuie să pună la punct o adevărată strategie de luptă împotriva sărăciei în rândul copiilor și să se concentreze mai ales rădăcinile profunde ale acestui flagel. Deci trebuie ca situația părinților lor să fie îmbunătățită, să li se garanteze niște venituri minime, să li se oferă o reintegrare pe piața muncii. Trebuie să spunem în mod clar că această problemă a sărăciei în rândul copiilor Uh, s-a înrăutățit din cauza crizei financiare în statele membre și din cauza măsurilor de austeritate care au fost instaurate de către statele membre, pentru că am constatat că în momentul de față chiar și persoane care au un loc de muncă se află într-o situație de sărăcie. Deci, asta înseamnă și copiii lor, de asemenea, sunt afectați. Și acest lucru adevărată capcană, o capcană care îi cuprinde cuprinde un număr din ce în ce mai mare de familii. De aceea, în statele membre trebuie să existe alocații sociale și să poată fi acordat uh, un ajutor social familiilor, copiilor. Eu sunt convinsă că e o chestiune foarte importantă și nu trebuie să avem o politică politiciană aici și să discutăm așa la nivel de grupuri parlamentare, ci trebuie să găsim o soluție în așa fel încât Parlamentul European să propună niște uh, măsuri foarte concrete, foarte precise, iar statele membre să le adopte și ulterior să fim în măsură să vedem cum anume putem conlucra împreună în așa fel încât rezultatele uh, dorite, scontate să fie și realizate, și anume să diminuăm sărăcia în rândul copiilor. Mulțumesc. Nu văd raportorul de număr din partea ECR, ceea ce înseamnă că trecem direct la coordonatorul din partea ALDE. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. E clar că e un subiect foarte sensibil și important, spune doamna Tum, și nu uitați că situația poate mai acută în noile state membre. Spre exemplu, în țara mea, în Estonia, aproape 10% din copii se află într-o situație de sărăcie de plină. E vorba de statistici pe anul 2012, așa că trebuie să lansăm un apel către colegii noștri din Parlament pentru a intensifica presiunea asupra Comisiei și a statelor membre pentru a începe o cooperare pentru a lupta într-adevăr împotriva sărăciei în rândul copiilor din Uniunea Europeană și rezultatul cel mai important al unei astfel de cooperări ar însemna o reducere a sărăciei și o sporire a criteriilor uh, sociale de protecție oferite acestor copii. Iar în numele grupului ALDE, aș vrea să fac câteva comentarii referitor la acest raport, care se referă, nu am să mă refer la toate punctele, la toate amendamentele, dar uh, câteva puncte referitor la grupurile vulnerabile, migranții, spre exemplu, sau minoritățile, Uh, spre exemplu, uh, familiile Roma, care sunt uh, foarte defavorizate. Și cred că am putea să analizăm acest punct de vedere în mod constructiv, să nu avem aici o, un fel de luptă politică și poate că astfel va, acțiunea noastră va fi încununată de succes. Și acum Jean Lambert din partea verzilor, raportor din umbră. Thank you. Um, and thank you also to... Mulțumesc și mulțumesc raportorului. Mă tem că grupul meu a contribuit într-o oarecare măsură la numărul mare de amendamente. Multe însă mergeau în direcția raportului și am uh, subliniat rolul pe care îl poate juca comisia investind în copii. Noi credem că au fost uh, idei foarte bune cele vehiculate în text, dar uh, par să se piardă pe drum. Trebuie să vedem cum anume vom lucra cu aceste idei. Apreciez dificultatea uh, pentru GUE când discutăm despre importanța semestrului, dar cred că am putea introduce câteva idei problematice aici. După cum știe comisia aceasta, mai ales în ultima legislatură, am lucrat foarte mult în așa fel încât uh, să vedem care sunt uh, care este impactul social al măsurilor din criză. Cum anume se îmbină totul cu strategia antisărăcie, în loc să contribuim la exacerbarea sărăciei. O asemenea evaluare este un instrument cheie care ar trebui să fie folosit uh, la Comisie și în statele membre. Trebuie să asigurăm o locuință, pentru că există strategia pentru persoanele fără adăpost. Nu trebuie să avem în vedere doar pe cei care nu au un loc de muncă, ci și pe cei care au un loc de muncă, însă rămân în sărăcie. venitul minim garantat ar putea fi o idee aici. Sau măcar să ne axăm pe faptul că sunt accesate beneficiile sociale care există. Mai sunt și alte puncte importante cu participarea, legate de participarea copiilor, de garantarea viitorului acestora și rolul societății civile, importanța dialogului social. Noi credem că și acest aceste elemente sunt importante, mai ales dacă discutăm despre angajarea oamenilor în anumite procese. Așteptăm așadar cu nerăbdare reuniunea raportorilor din umbră să vedem uh, ce magie se va întâmpla în așa fel încât să existe amendamente de compromis. Mai e și problema familiilor, dar uh, să nu uităm că trebuie plasat totul într-un context social. Și e important, cu atât mai mult cu cât e vorba de acest raport, să plasăm totul într-un context social. Să vedem ce se întâmplă cu copiii. Mă bucură faptul că avem amendamente care analizează și, în special situația copiilor. În rest, așteptăm cu nerăbdare reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Laura Agea, raportor din umbră de la EFDD. Grazie Presidente, grazie alla... alla... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim, doamne raportoare Suber, pentru munca depusă, pentru disponibilitatea de a colabora Grupul nostru și-a concentrat atenția mai ales asupra principalelor cauze ale sărăciei infantile, deoarece eu consider că uh, există necesitatea de a acționa mai degrabă decât asupra efectelor, asupra cauzelor. Sărăcirea infantilă e cauza șomajului adesea pe termen lung prin care trec familiile. Însă e mai ales cauzată de criza economică răspândită în uh, Europa de prea mulți ani de zile și care inevitabil duce la consecințe foarte grave uh, cărora le cad victime, mai ales familiile cele mai vulnerabile și uh, mai ales copiii. Pare absurd, însă există studii serioase care spun că una din maladiile de care sunt afectați copiii în 2015 era hitismul și malnutriția. E rușinos ca în ziua de astăzi în Europa să existe până și un singur copil care nu are de mâncare și din cauza asta se îmbolnăvește. Și vorbim de sute de mii de copii care n-au de mâncare. Așadar, consider că e necesară o acțiune foarte hotărâtă fără nicio ezitare și e necesar să facem toate eforturile posibile ca să rezolvăm această problemă cu instrumente de susținere la adresa familiilor, cum ar fi un venit minim care e măcar o, o minimă obligație, e un venit care asigură o demnitate minimă, nu e o măsură asistențială, ci care doar redă familiilor posibilitatea de a avea un trai demn și de a da de mâncare propriilor copii. Apoi, sigur că în funcție de statele membre, de necesitățile din statele membre, se poate vedea cum se aplică această măsură, că noi adesea ne gândim doar la măsuri strict economice și monetare. Eu când mă gândesc la o un sprijin acordat unei familii în dificultate, mă gândesc și la servicii uh, gratuite acordate familiilor. De exemplu, să nu se plătească mm, cantina la școală, mm, eventual transportul, în alte cazuri sunt posibilități, dar haideți să nu doar vorbim despre ele, ci să ne suflecăm mânecile și să și acționăm. Educația e un alt punct cardinal al modului nostru de a acționa. Trebuie ca educația să fie garantată și ca eh, minorii care trăiesc o situație de risc și sunt marginalizați să nu iasă din circuitul școlar, ci tocmai pentru ei să se prevadă acțiuni eh, bine țintite care să-i protejeze, ca ei să nu iasă din circuitul social. Tocmai pentru ei e necesar să acționăm uh, bine țintit și lor trebuie să uh, li se consacre atenția noastră în domeniul educației, educație de calitate, garantată, gratuită, servicii publice, cum ar fi sănătatea, educația, tocmai pentru categoriile marginalizate și supuse riscului, cele care deja trăiesc într-o situație de sărăcie, tocmai pentru ele trebuie garantate în special aceste drepturi și această protecție. Sunt de acord cu colega de la SND care spune că am înființat un fond pentru tineri ca să le dăm șanse tinerilor ca să găsească un loc de muncă. Haideți să încercăm să organizăm ceva și pentru copii. Cred că e o datorie morală oricare dintre noi trebuie să, să, simte, să simte că are această mare responsabilitate ca să protejeze pe absolut toți copiii noștri care sunt oglinda noastră a ceea ce facem noi și măsura a ceea ce facem noi atât uh, bine, atât rău, uh, se vede în situația copiilor. Deci mulțumim uh, colegii noastre și suntem dispuși să colaborăm Însă există anumite subiecte unde nu mai încape discuție. Sau acționăm, sau ne întrebăm ce mai facem noi aici. Mulțumesc! Thank you, Madame Ribeiro. Să venim și acum, doamna Ribeiro. Vă rog. președinte, este un sunt Mulțumesc, doamnă președinte. Enrique. Yeah. Uh, o situație, iată, în ziua de astăzi, în care 26 de milioane de uh, copii sunt expuși sărăciei sau riscului sărăciei. E o cifră extrem de ridicată. Comisia noastră trebuie să uh, găsească un consens cât mai larg posibil. Aici haide, fac un apel la raportare ca să încercăm să găsim o poziție comună. Situația asta nu are efect doar asupra copiilor uh, din Europa de ziua de astăzi, ci și asupra generațiilor viitoare. Siguranța, sănătatea acestor copii trebuie garantate. Statelor, statele membre trebuie să continue să acționeze cu familiile cele mai vulnerabile sau care sunt supuse riscului sărăcie, acești copii și sigur familiile uh, lor trebuie să aibă acces la piața muncii, uh, copiii trebuie să aibă acces la educație, Uh, la asistență socială. Noi considerăm că forțele noastre politice trebuie să susțină pe tineri, pe copii europeni, dar și cu strategii de prevenire pe termen lung pentru a combate această, pentru a combate această situație de criză socială, uh, această urgență socială, să intervenim ca acești copii să ajungă și familiile lor să ajungă într-o uh, situație de autonomie socială, financiară. Sigur, există instrumente, programe sociale, însă trebuie să fie și bine puse în practică, trebuie să fie monitorizate, controlate, să luptăm împotriva sărăciei, exploziunii sociale, marginalizării. Statele membre au obligația să ajungă la acorduri de cooperare cu toate organismele și structurile care promovează integrarea acestor copii în societăți, în cadrul familial, să le dea tot ajutorul social necesar. Toate resursele avute la dispoziție trebuie utilizate. Închei făcând un apel la adresa statelor membre, la adresa Comisiei, să creăm uh, rețele europene transnaționale pentru a combate sărăcia infantilă. Aceste rețele trebuie să acopere și regiunile periferice, ultraperiferice, cele mai depărtate. Trebuie să ne ocupăm de toți copiii europeni. Mulțumesc! Doamna Subă, raportoarea în încheiere, dacă dorește, are cuvântul. Mulțumesc foarte rapid, mulțumesc tuturor pentru uh, contribuțiile lor. Dezbaterea din comisia noastră, iată, pornit deja. Însă vor, vor fi acum următoarele reuniuni ale raportorilor din umbră, discuțiile vor continua. Cred că majoritatea propunerilor făcute de diversele grupuri parlamentare merg pe linia grupului meu. Cred că direcția este una comună. Încă un punct, totuși, la care aș dori să mă refer. Cauzele și efectele. Aici, uh, totuși, am avut câteva dificultăți în a insera în acest punct în raport, având în vedere și datele pe care le-am prezentat. Ne spunem aici niște lucruri logice. Cauzele, adică măsurile politice, pe de-o parte, și efectele acestei situații. Și nu sunt lucruri inventate. Am luat contact cu organizațiile internaționale, cu care oricum noi conlucrăm de obicei, am uh, căutat uh, pe lângă ele toate informațiile, eu am vrut să întocmesc un raport de natură ideologică. Acestea sunt date reale uh, care privesc riscul de sărăcie infantilă. Eu am vorbit de anumite măsuri cu caracter politic, de exemplu reducerile serviciile publice, serviciile sociale, situații de persoane care, care au fost concediate Astea nu sunt lucruri care uh, se poată fi ignorate. Nimeni nu trebuie să închidă ochii. Dacă facem un diagnostic al cauzelor, sigur că trebuie să ne referim la cauzele reale care stau la baza acestor probleme. Deci, trebuie să discutăm toate aceste uh, subiecte, să discutăm nu doar efectele, ci și cauzele acestei situații să încercăm să vedem care exact sunt ele, să le descoperim, să nu ne limităm la a proclama niște principii cu care, bineînțeles, toți suntem în teorie de acord. Asta nu e suficient. Eu cred că trebuie ca, într-adevăr, să identificăm cauzele și să vedem care măsuri sociale uh, pot fi aplicate pentru a remedia efectele lor. După cum spuneam, voi încerca să pregătesc propuneri de compromis pe care le vom discuta împreună. Mulțumesc! Thank you once again. Mulțumesc din nou mm, pentru această discuție atât de amănunțită privitoare la sărăcia rândul copiilor. Am mai avut-o și ă, anul trecut și acum așteptăm cu interes rezultatele. Bun. Eh, am vorbit așadar de 309 amendamente, eh, adoptarea raportului va avea loc pe 15-16 iulie sau discutarea amendamentelor măcar. Vă mulțumesc tuturor și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 13, antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului. Aici avem 180 de amendamente la uh, acest raport din proprie inițiativă al doamnei Lope Fontanie, care îi dau cuvântul. Vă rog. Muchas gracias. Mulțumesc domnule președinte. Într-adevăr, avem 180 de amendamente, însă vă rog să fiți liniștiți că majoritatea merg în aceeași direcție și munca noastră e destul de fără obstacole. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente și uh, mai ales raportorilor din umbră pentru cooperarea cu ei. Deja am avut reuniuni, uh, deci am uh, făcut mare parte din treabă. Am negociat 20 de compromisuri pe care le voi prezenta la următoarea reuniune. Îmi pare bine să pot spune că deci nu ne așteaptă o muncă foarte complicată, pentru că majoritatea acestor amendamente merg în aceeași direcție și anume să îmbunătățim situația economiei sociale și recunoașterea sa și a importanței sale, nu doar din punct de vedere social, ci și din punct de vedere al mediului sau al teritoriului și și din punct de vedere economic, adică se îmbunătățește uh, raportul prin aceste amendamente depuse. Uh, unele își doresc uh, eliminarea stigmatelor acestor întreprinderi sociale, că se spune că ele nu sunt productive. Uh, Acum uh, trecem prin această criză economică. situația este exact pe dos. Noi dorim să promovăm aceste întreprinderi la toate nivelurile, să le facilităm accesul la finanțare, să implicăm și uh, lumea universitară care să aibă o altă viziune uh, a acestor întreprinderi care să fie mai atractive pentru tineri. Deci, majoritatea amenamentelor se vor bucura de votul meu favorabil. Asta pentru a promova inovarea și antreprenoriatul, antreprenoriatul social. Și deci toate acestea vor duce la îmbunătățirea raportului. După cum spuneam, raportul se ocupă cu inovarea și antreprenoriatul social cu unul din obiective ca textul să fie cât mai clar și precis posibil și să se refere strict la aceste teme. De aceea există anumite amendamente care, mă rog, se duc cumva dincolo de ceea ce vreau eu sau sunt îndepărtate de acest obiectiv. Unele vorbesc de investiții publice, servicii sociale, cheltuieli publice. Bun, sunt puncte pozitive toate acestea, însă nu se referă strict la tema raportului meu. Sunt puține amendamente uh, pentru care voi solicita vot negativ. Sunt altele, de asemenea, care uh, solicită eliminarea textului uh, inițial uh, și sigur că nu le pot susține nici pe acestea. Însă sunt alte puncte care cred eu că sunt pozitive și aduc un aport uh, raportului și se refer, mă refer la amendamentele domnului Becker și doamnei Harkin și anume neexistența unui cadru european care să reunească întreprinderile din economia socială sau uh, necesitatea de a lucra la uh, texte care să le reglementeze. Eu cred că lucrurile astea sunt pozitive și, în principiu, cred că uh, vom vota uh, pentru aceste amendamente. Apoi, am niște rezerve în ce privește amendamentul 125 al doamnei Agea, în care cere o linie bugetară pentru investiții în Fondul Social European, investiții sociale, după cum știți cu toții, Fondul Social European uh, Uh, are un buget adoptat recent și nu-l putem utiliza ca un sac fără fund. Bun, deși ne-ar plăcea, ne-ar plăcea să luăm de acolo bani pentru orice, însă trebuie să facem reducere în alte domenii, în acest caz. Fondul social totuși este limitat. Acum, întreprinderile din economia socială, după cum am spus, au rezistat mai bine ca cele din oricare alt sector crizei și, în plus, au fost în stare să creeze 1,3 milioane de locuri de muncă între 2009 și 2013, ceea ce e foarte important. Tocmai de aceea cred eu că e important și ca acest raport să se bucure de cel mai larg consens posibil și să, să susținem astfel aceste întreprinderi sociale care, într-un moment de criză, au fost cele care au rezistat cel mai bine, după cum spuneam. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. That was a... Uh, Iată o introducere în această discuție interesantă. Da, acum cuvântul domnului Brando Benifai, raportor din umbră de la socialiști. Thank you, Chair, and very many... Mulțumesc, uh, mii de mulțumiri doamnei Lope Fontanie, raportoarea, pentru activitate. Am avut un prim schimb de idei la reuniunea raportorilor din umbră, a fost foarte util. Suntem de acord pe principalele puncte ce țin de compromis, deci doamna raportor a venit cu propuneri bune. În ceea ce privește amendamentele, pot să vă spun că putem să sprijinim mare parte dintre acestea pentru că intră în detaliu și punctează unele aspecte care deja apăreau în uh, textul inițial. În numele grupului meu încercăm să subliniem importanța în comunitatea acestor întreprinderi. Trebuie să facilităm accesul la scheme de finanțare pentru aceste IMM-uri, la nivel local, regional, național, european. E importantă natura inclusivă a economiei sociale, un actor important în crearea unei punți de legătură și combaterea excluziunii. Trebuie să dăm dovadă de, sprijin, de, de spirit de solidaritate de dragul coeziunii teritoriale. Sprijinim întreprinderile sociale pentru că îmbunătățesc calitatea serviciilor. Nu, doar, uh, trebuie, nu trebuie să privim doar totul, totul doar din perspectiva reducerii costurilor. E nevoie de garantarea accesului la procedurile de achiziții publice. În amendamentele noastre încercăm să garantăm cel mai ridicat uh, nivel de recunoaștere juridică al acestor uh, întreprinderi sociale. Mă bucur că colegii mei par să fie de acord cu ideile noastre. Am introdus în egală măsură niște criterii de inovare sociale care apar deja în programul EASY și definiția investiției sociale. Sperăm că aceste lucruri să devină utile pentru clarificarea obiectivelor pentru discuția noastră. În concluzie, sper ca grupul să sprijine amendamentul 116 în care deplângem lipsa de interes față de strategia de piață digitală unică. E important ca întreprinderile sociale să aibă un acces inclusiv la toate tehnologiile noi, digitale. E deplorabil că nu se întâmplă acum asta și că nu apare nimic în text despre asta. Eu cred că am putea ajuta pe cei nevoiași, pe cei cu dizabilități, de exemplu, pentru a putea accepta altfel piața muncii. E o lipsă de viziune și sper că la comisie se vor face corecturile necesare. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul Krasnodebski, raportor din umbră de la ECR, sunteți gata să interveniți sau vreți să mai așteptați? Eu, eu frate. Ok. Mai întâi dumneavoastră, spune domnul Krasnodebski. Deci urmează atunci doamna Harkin de la ALDE și apoi domnul Krasnodebski. Well, I'm going to be very brief, so there's about 30 seconds. Mulțumesc. Oricum voi fi succintă. Mă scuzați. 30 de secunde. Am avut o foarte bună reuniune a raportorilor din umbră. Sunt mai multe amendamente de compromis care trebuie reformulate, dar, per total, suntem de acord pe ideile principale. Nu știu ce se întâmplă cu compromisul G, eu am ajuns mai târziu, dar cred că până la urmă s-a clarificat problema. Sunt de acord cu colegii socialiști cu privire la menționarea programului EASY, E important să apară în text, am muncit foarte mult pentru a face acea formulare și e important să apară și în acest uh, raport. Unele dintre amendamentele ALDE depuse se refereau la inegalitățile sociale, la posibilitatea de a folosi potențialul economiei sociale pentru crearea de locuri de muncă și achizițiile sociale. Nu știu dacă apar probleme în alte state, dar în statul meu apar. Uh, Adesea, situația arată în felul următor. Licitațiile uh, oficiale sunt, na, sunt de stat, sunt organizate așa fel încât să-i excludă pe actorii mici. Pentru că sunt câteva cerințe. Bineînțeles că e mai ușor pentru cei care organizează o licitație să aibă de-a face doar cu 2-3 ofertanți. Dar adesea, micii întreprinzători nici măcar nu pot să se documenteze, să vadă despre ce e vorba la o licitație de alocare de contracte publice. Pachetul de investiție socială ar trebui să vegheze la alocarea unui rol mult mai important economiei sociale în tot ceea ce ține de sfera de acțiune a acestui pachet. Mulțumesc! Krasno, domnul Krasnodebski, raportor din umbră de la grupul ECR. Să, mm, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun că discuția la raportorul din umbră despre amendamente a fost foarte interesantă. Sunt interesante mai ales compromisurile K și M. E nevoie de o mai bună informare în primul rând, ceea ce apare la amendamentul M, cu asistarea actorilor de economie socială și consilierea acestora. Și în al doilea rând, la compromisul K, se sublinează că ar trebui să ținem cont de varietatea care există în societate de nevoile diferite resimțite de diferitele societăți. Discutăm despre economie socială, dar ar trebui să avem în vedere contextele diferite. În plus, de-a lungul dezbaterii noastre, tendința a fost aceea de a contrapune economia socială antreprenoriatului obișnuit, cu mențiunea că aici apar obiective în plus și că discutăm despre întreprinderi care nu sunt orientate strict pe profit, ci au o misiune în plus. Noi credem că este o adăugire importantă. Dar n-ar trebui să percepem economia socială ca însemnând uh, întreprinderi care să fie un substitut pentru întreprinderile tradiționale, obișnuite. Mergem prea departe stipulând faptul că acesta poate fi un model pentru întreaga economie. Și totuși rolul economiei sociale rămâne important și cu asta suntem de acord. Laura Agea, EFTD. Grazie Presidente e grazie alla Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportarei pentru că a acordat atenție. A acordat atenție sugestiilor noastre. Eu consider că ocuparea și antreprenoriatul social reprezintă un instrument foarte potrivit într-un moment de criză atunci când producția, cererea și oferta se află la niveluri minime. Și instrumentul acesta poate fi eficient pentru a crea ocupare, și pentru a atenua efectele crizei, mai ales în domeniul ocupațional. Asta pentru a combate și a elimina nu doar problema șomajului tinerilor, care trebuie să fie combătut uh, cu contribuția uh, antreprenoriatului social, dar și pentru a combate șomajul pe termen lung. Așadar, uh, apreciem atenția acordată sugestiilor noastre. Pentru că unul din obiectivele principale ale strategiei Europa 2020 era să reducem cu 75% sau să ajungem, spune vorbitoarea, la 75% rata de ocupare, atunci eu consider că trebuie să ne stabilim niște mize foarte ridicate și să căutăm noi uh, formule ca să creăm locuri de muncă. Din păcate e evident că vechile instrumente nu sunt eficiente. și încă o observație pe care doresc să o fac, și anume, e nevoie ca statele membre să ia măsuri care să susțină eficient antreprenoriatul social, poate cu stimulente fiscale, uh, ușurând uh, presiunea fiscală pentru întreprinderile sociale, pentru că adesea uh, această presiune socială este foarte dăunătoare și pentru angajații acestor filme și în ce, și în ce privește contractele publice. Suntem destul de acord cu doamna Harkin. În ce privește linia bugetară, care ar trebui utilizată în mod specific pentru antreprenoriatul social. E adevărat că astăzi nu există această posibilitate, însă am putut constata de-a lungul timpului că anumite idei uh, care apăreau la început erau văzute ca fiind irealizabile, însă în timp au devenit foarte realizabile. Așadar, totuși ar fi bine să lansăm și o provocare pentru viitor. Pentru că e adevărat că există reguli uh, constrângătoare, însă dacă ne gândim, de exemplu, la fondul Juncker, planul Juncker, care așteaptă aprobarea Parlamentului pentru a acorda credite și garanții pentru credit, am văzut că deja Banca Europeană pentru Investiția finanța primul proiect. Deci da, există reguli, dar uneori există și excepții la aceste reguli. Deci acolo unde uh, e necesar, poate putem fi și un pic mai îndrăzneți. Mulțumesc! Thank you, Madame Ribeiro. Mulțumesc și acum, doamna Ribeiro. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să adresez felicitări doamnei Veronica Lopez Fontanie pentru acest raport pe un subiect deosebit de important, din ce în ce mai important în domeniul ocupării. Raportul acesta este deosebit de pertinent. E o decizie foarte importantă pe care noi o va adopta și va avea consecințe asupra peste 2 milioane de întreprinderi. E vorba de 14 milioane de locuri de muncă, ceea ce reprezintă 6,5% din lucrătorii din Uniunea Europeană. Și e clar că astfel de măsură ne-a permis să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor și ne va permite să luptăm și împotriva șomajului de durată lungă. Există o funcție socială în acest sens și asta permite și persoanelor uh, care s-au aflat în afara câmpului muncii să-l reintegreze. Dar aceste uh, posibilități nu sunt recunoscute din punct de vedere juridic în Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă o dificultate în momentul în care e nevoie de finanțare, lucru care pune sub semnul întrebării felul în care funcționează aceste întreprinderi. Și în propunere, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să acordă o atenție sporită economiei sociale, întreprinderilor de această natură, care trebuie să fie incluse în programele de reformă la nivel național și în recomandările specifice de țară de către Comisia Europeană. Comisia Europeană a făcut un pas înainte în acest sens, a creat o unitate specială pentru acest sector, însă e nevoie de o recunoaștere juridică legală pentru acest tip de întreprindere. De aceea avem nevoie de o directivă care să ofere un statut juridic acestor întreprinderi uh, sociale uh, și să se integreze pe piața internă. Iar în concluzie putem spune că întreprinderile sociale joacă un rol important pentru a realiza strategia UE 2020 pentru a lupta împotriva sărăciei. E vorba de o muncă excelentă. Mulțumesc! Thank you. Madame Fontanier. Mulțumesc. Și acum, doamna Fontanier, mai doriți să mai adăugați ceva după această primă discuție? Da, mulțumesc, doamna președinte, doar pentru a mulțumi tuturor celor care au intervenit și pentru a spune că sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus și vom încerca să transpunem aceste idei în amendamentele noastre de compromis și oricum vom pregăti o nouă versiune pentru diseară. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, spune doamna președinte. Votul la Comisia pentru Ocupare va avea loc pe 15 iulie. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și următoarea ședință a comisiei noastre va avea loc pe data de 23 iunie și vă așteptăm atunci. Deci, 23 iunie. Mulțumesc pentru astăzi.